și toate acestea vor uh, aduce mai multă claritate cu privire la ceea ce înseamnă uh, alimentele produse local. Mulțumesc, doamnă comisar. Încheie astfel acest punct de pe ordinea noastră de zi. Urmează acum declarațiile Consiliului și ale Comisiei cu privire la situația migrațiilor, migranților din Grecia. Dezbaterea va fi deschisă prin președintele Consiliului, domnul Boțcov. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții știm foarte bine că Grecia acum se confruntă cu o provocare foarte dificilă în ceea ce privește imigrația. Uh, Trebuie să sprijinim Grecia în eforturile sale de a-și recăpăta capacitatea de gestionare a acestui fenomen. La Consiliu s-a discutat de mai multe ori punerea în aplicare a planului național grec privind azilul și migrația, precum și cel privind controlul la frontiere. S-a discutat acest lucru recent și la Consiliul uh, Ministrilor uh, de pe 8 martie. La acea reuniune, Comisia și Grecia au spus că s-au înregistrat ceva progrese, de exemplu în ceea ce privește prelucrarea practică a solicitărilor de azil. În același timp, e clar că punerea în aplicare va fi uh, foarte anevoioasă și dificilă. Aceasta deoarece lipsește de foarte multe ori personalul suficient pentru a prelucra dosarele, nu sunt nici centre de primire suficiente, deci e nevoie de ajutor pentru punerea în aplicare acestui plan. Grecia trebuie să facă niște eforturi majore și Uniunea Europeană trebuie să-și coordoneze asistența oferită acestei țări. Iar agențiile europene, precum Biroul Comun pentru Azil și Frontexul, precum și statele membre care pot contribui, ar trebui să se implice. În altul comisariat ONU pentru refugiați, de asemenea, va juca un rol foarte important. Asta pentru finanțare economică și pentru orice fel de asistență practică. Pe acest fundal, vestea că se va deschide un nou centru de primire în regiunea Evros uh, merită să fie salutată. Peste câteva clipe va lua cuvântul doamna Malmström în numele Comisiei și vă va da mai multe detalii în legătură cu situația migrației din Grecia. Ar vrea însă să vă um, spun doar că la Consiliu ne-am exprimat solidaritatea față de acele state membre care trec prin niște presiuni foarte mari din cauza migrației. Pe 8 martie s-au adoptat o serie de concluzii în cadrul comun privind uh, solidaritatea practică față de statele membre ale căror sisteme de azil sunt supuse la presiuni crescânde din cauza fluxurilor migratorii. Principala pârghie de aici este aceea noțiune de mecanism de alertă timpurie din regulamentul Dublin. Acest regulament a fost modificat, am înaintat modificarea Parlamentului European pentru a începe negocierile între cele trei instituții. Prin asta avem un punct de pornire pentru a preîntâmpina situații uh, ca cea din Grecia, din momentul de față. Pe lângă asta avem și o un set de instrumente pentru a ajuta statele membre în caz de nevoie. Cazul uh, statele, Consiliul uh, crede că trebuie consolidat mecanismul Schengen și mecanismul de control la frontieră. De asemenea, credem că rolul agențiilor europene ar trebui uh, crescut, trebuie încurajată colaborarea cu țările terțe și, de asemenea, să existe toate informațiile necesare. Cooperarea la nivel practic trebuie să crească și solidaritatea e un principiu important, după cum spuneam, care ar trebui să se oglindească mm, printr-o colaborare la nivel practic. Deci prin această formă de solidaritate vom uh, monitoriza punerea în aplicare acestui plan. Consiliul e de acord cu această punere în aplicare și suntem de părere că trebuie să se facă în mod coordonat. Mă bucur să văd că Parlamentul European dorește să discute despre acest subiect uh, acum, deoarece provocările grece sunt provocările noastre comune. Iar reforma sistemului de migrație și de azil, împreună cu un sistem de control la frontiere, sunt uh, cruciale nu doar pentru Uniunea Europeană în Grecia, ci și pentru migranți, pentru solicitanții de azil și pentru refugiați. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Și eu vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Acum, în numele Comisiei Europene, are cuvântul doamna Maastro. Doamnă președintă, domnule ministru, stimați membri, dați-mi voie să vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să aduc încă o dată în discuție această problemă a migranților din Grecia, o discuție care se leagă de o dezbatere mai largă privind sistemul european de azil și, de asemenea, are în vedere și drepturile fundamentale ale indivizilor, ale cetățenilor. Comisia a sprijinit eforturile Greciei de a îmbunătăți situația. Grecia a elaborat un plan de măsuri pentru gestionarea fluxului migraționist și s-au făcut progrese din câteva puncte de vedere. S-au creat doi noi servicii, unul pentru examinarea solicitărilor și unul pentru primirea inițială. Și acești pași sunt într-adevăr importanți. Anul trecut, Biroul de Sprijin pentru Azil a trimis niște echipe specializate în Grecia echipe care oferă consultanță pentru primirile de migranți în zona Ebrus, cea mai problematică. Activitățile vor continua și se vor intensifica în acest an. Am trimis și misiuni tehnice în Grecia, am avut acea grupare de lucru pentru Grecia și de asemenea au participat și serviciile Națiunilor Unite pentru a ne asigura că avem într-adevăr o abordare holistică. Continuăm să facem eforturi susținute pentru a încuraja implicarea autorităților turcești, care ne-ar putea ajuta să împiedicăm sau să stăvilim fluxul migraționist care vine din direcția Turciei. Deci, s-au făcut progrese, însă, sigur, multe încă rămân de făcut. Situația umanitară din Evros este inacceptabilă. Condițiile în care sunt ținuți azilanții, solicitații de azil sunt inacceptabile. Progresul trebuie să fie imediat și permanent. Autoritățile grecești trebuie să depună mai multe efort în acest sens. Grecia ar trebui să declanșeze mecanisme de urgență pentru a oferi ajutor umanitar imediat celor care traversează frontierele. Ei pot folosi fonduri europene pentru asta și pentru renovarea um, locurilor în care aceștia sunt uh, cazați. De multe ori, Comisia a spus autorităților grecești că dacă nu vor lua măsuri, consecințele legale vor fi grave, însă există și consecințe umanitare cu care ne confruntăm în fiecare zi. Noi vrem să ajutăm, statele membre vor să ajute, multe organizații, multe instituții vor să dea o de ajutor, însă Greciei îi revine responsabilitatea principală în materie de respectare a legislației internaționale și europene. Comisia va continua să sprijine eforturile Greciei menite a reforma sistemul din această țară vom oferi asistență financiară suplimentară, sprijin de urgență și consultanță directă pe teren în cooperare cu organizații naționale grecești și internaționale. Grecia este unul din principalii beneficiari ai programului pentru gestionarea fluxului migraționist. S-au alocat 309 de milioane de euro până acum. Totuși, există o problemă cu absorpția fondurilor. Deci, practic, foarte o mică parte din acești bani au fost folosiți în mod concret. Am alocat o sumă suplimentară de 3,75 milioane fonduri pentru refugiați. Astea sunt rezervate măsurilor de urgență. E esențial să se eficientizeze mecanismele la nivel național. Fondurile vor trebui să fie gestionate mai bine. Grupul, grupul de lucru al Comisiei va încerca să maximizeze, să ajute Grecia în a maximiza absorpția fondurilor. Am trimis un expert în decembrie în Atena pentru a consilia autoritățile grecești care lucrează direct la absorbția acestor fonduri. De asemenea, Comisia a propus o modificare a regulamentului Dublin în încercarea de a spori eficiența sistemului și de a oferi mai multă protecție solicitanților de azil. Suntem recunoscători Parlamentului European pentru sprijinul acordat și mulțumim președinției că sunt dispuși să intre într-un dialog trilateral pe această chestiune și pe alte chestiuni din pachetul de legi privind azilul. Venutele recente ne-au arătat că Uniunea Europeană are nevoie de un sistem comun de azil pentru a sprijini statele membre și pentru a oferi protecția necesară celor vizați. Este un scop comun european și este un scop comun de ceva vreme. Nevoia de reguli comune este chiar mai pregnantă acum. Avem nevoie de standarde înalte pentru a ne asigura că solicitanții de azil primesc tratament egal oriunde ar cere azil și că cei care au nevoie de protecție primesc protecție. Avem nevoie de un sistem echitabil peste tot în Europa, pentru că atunci toate statele membre vor putea împărți egal răspunderea în acest sens. Sistemul Dublin va trebui să fie completat cu dispoziții care să reflecte cauzele primare ale acestui fenomen și care să permită remedierea tuturor deficiențelor pentru a preîntâmpina încălcarea drepturilor omului. Suntem implicați, vom rămâne implicați noi, cei de la Comisie, apreciem sprijinul Parlamentului European și angajamentul Consiliului și a multor alte organizații, însă, încă o dată, răspunderea principală este cea care revine autorităților grecești. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna comisar Malstrom. Acum încep intervențiile în numele grupurilor politice. Începem cu doamna Maria Ianacu din partea grupului PPE. Două minute, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cu siguranță e mai bine să preîntâmpin lucrurile decât să soluționez situația ulterior. Da, sunt de acord cu ce a spus doamna comisar în legătură cu drepturile de care trebuie să se bucure toți solicitanții de azil, însă dumnea ei nu a spus clar care era numărul ridicat de persoane care se află în situație ilegală în Grecia. Turcia a ridicat uh, obligativitatea, obligația de a avea viză pentru foarte multe țări și, de exemplu, cineva poate veni de la Tripoli la Istanbul, după care poate traversa granița către Grecia. Înțelegeți că lucrurile se schimbă în momentul în care persoana ajunge în Grecia, deoarece avem foarte multe persoane care sunt uh, conduse de traficanții de persoane umane. Avem persoane a căror origine este necunoscută, nu știm ce limbă vorbesc. Sunt oameni care nu au asupra lor niciun fel de documente, niciun fel de acte de identitate, să vin și cer azil. Și în momentul în care ai 350 de persoane care trec frontiera în același timp sau într-o perioadă scurtă de timp, e foarte greu să faci față tuturor acelor solicitări. Și sunt de acord de aceea cu Comisia atunci când spune că trebuie să se facă o diferențiere între diferitele cazuri conform regulamentului Dublin 2. Mă bucur să văd că gândiți așa. Momentul în care Grecia Uh, trebuie să țină piept a 90% din uh, fluxurile migratorii actuale, vă dați seama cât de dificilă este situația. Am hotărât să deschidem foarte multe centre de primire pentru a-i primi pe acești oameni așa cum trebuie în condiții omenești, însă soluția trebuie să uh, fie împărtășită și de Grecia, de Turcia, mă scuzați, deci Turcia trebuie să își revizească acordul de repatriere pe care îl are cu Grecia și cel, cu care, și cel pe care îl are cu Grecia din 1999. Turcia este o țară candidată și trebuie să respecte toate acordurile. Turcia trebuie să împiedice acest flux enorm. Dacă nu, Uh, e clar, nimeni în Grecia nu dorește să calce în picioare drepturile omului. Noi suntem o țară membra Uniunii Europene, împărtășim valorile Uniunii Europene și luptăm pentru aceste valori. Vom continua să o facem, însă avem într-adevăr nevoie de ajutorul Comisiei, al Consiliului, a Parlamentului European și al dumneavoastră. Revocupați de această chestiune. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Ghiom de la Socialiști și Democrații. Vă mulțumesc. Îngrijorările legate de situația din Grecia nu sunt noi. Deja s-au luat măsuri la nivel european pentru a face față situației. Problema e din ce în ce mai gravă acum, deoarece în Grecia s-a, s-a amendat, s-a modificat decretul din 2010 pentru a regrupa și a aresta uh, solicitanții de azil sau persoanele care sunt bănuite să aibă boli infecțioase. Sunt niște măsuri foarte îngrijorătoare din mai multe privințe, deoarece sunt țintite clar persoanele cele mai vulnerabile pe baza unor criterii discriminatorii. Astfel sunt exacerbate ideile preconcepute la, idei, la adresa acestor imigranți. Și multe din aceste persoane pot pretinde la protecție internațională. Deci aș vrea să știu dacă într-adevăr așa stau lucrurile. Revin la situația existentă de ceva mai mult timp și aș vrea să abordez două lucruri, deoarece avem nevoie de asta pentru a discuta cu capul pe umeri în legătură cu măsurile care se impun. Ați vorbit de problema finanțării. Uh, Prima mea întrebare se va referi la acțiunile care au fost considerate ca fiind prioritare până acum și care vor fi pe viitor și, în al doilea rând, aș vrea să știu cum se face identificarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională, ce acces au la proceduri, cum sunt examinate solicitările lor. Văd că Grecia e obligată și asta a fost uh, spus în mod diferit. Deci văd că Grecia acum e pe rolul unui, are rolul unui jandarm european. Deci cum putem ajuta acest stat membru care trebuie să facă față unei presiuni migratorii atât de mari? Fiind vorba aici de dreptul comunitar și de dreptul uh, internațional, cum putem uh, colabora pentru ca lucrurile să se desfășoare așa cum trebuie. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Grisbeck de la ALDE, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Am vorbit de provocări, de sfidări. E drept că ne confruntăm aici cu o provocare enormă în Grecia, dar e o provocare enormă la adresa Uniunii Europene și trebuie să fim la înălțime. Uh, mai ales gândindu-ne la rolul nostru în lume și la imaginea noastră în ochii cetățenilor. După ce a căzut zidul Berlinului, nu ne gândeam că va mai apărea un alt zid în spațiul european. Da, există un enorm proiect în Grecia de a construi așa ceva, pentru a face față acestor greutăți imense, greutăți uh, Uh, legată de sosirea a peste 300 de persoane zilnic dintr-o țară de tranzit, Turcia, însă sunt cetățeni care nu provin din Turcia, ci din multe alte țări. Ne gândeam că nu vom mai revedea construcția unui astfel de zid, însă iată că avem o situație umanitară nedemnă care aduce atingere drepturilor omului. Iată că suntem pe cale de a ne proteja, de ne apăra, de a încerca să protejăm bunul european uh, cel mai de preț. Mesajele sunt complexe, nu voi intra în detalii tehnice, însă e drept că solidaritate, așa cum ne explica doamna Malmström, prin această idee de responsabilitate comună, prin mecanismele tehnice, prin finanțările care poate fi folosite, prin alocarea unor fonduri europene în mod specific pentru a oferi asistență eficientă și pentru a face față acestor nevoi cu demnitate. Deci nu putem uita toate acestea. Un al doilea mesaj vehiculat mult în ultimele săptămâni în spațiul european. Și anume să se elaboreze un text, un sistem de stat de drept care să transmită această solidaritate a statelor membre uh, în această situație cu care se confruntă Grecia, deci să ducem la elaborarea unui text care să poată fi aplicat de toată lumea și să nu ne înșelăm aici. În Franța se vorbește despre ridicarea frontierelor interne. Aici vorbim despre protejarea frontierelor externe, dând dovadă de omenie. Deci să nu uităm că despre asta e vorba. Și un al treilea mesaj doamnă președinte, care se întrevede în, uh, în spusele noastre, se referă la voința politică de a ajunge la un echilibru între nord și sud și de a folosi asistența pentru dezvoltare și parteneriatele cu țările din sud pentru ca acești oameni, acești migranți să nu-și mai dorească să ajungă în acest rai care e departe de a fi un rai de altfel. Vă mulțumesc. Doamnă Crisbeck, avem un cartonaș albastru din partea domnului Papa Nicolau. Sunteți de acord să vă pun această întrebare, domnule Papa Nicolau? Mulțumesc. Referitor la comentariile care tocmai au fost făcute privind uh, Grecia, aș vrea să vă spun următoarea întrebare. Anul trecut, aproape 60.000 de persoane au venit din țări terțe, din Africa de Nord, și în urma evenimentelor pe care le cunoaștem în regiune. Deci în Grecia avem peste 220.000 de persoane din țări terțe. Și aici noi nu ne bazăm decât pe datele legate de arestări sau pe datele de la Frontex. Cum credeți că poate Grecia să facă față acestei situații, dat fiind că avem o populație de șase ori mai mică decât cea a Italiei? Doamnă Grisbeck, sunteți în spatele meu, domnule Papa Nicolau. Bineînțeles, știu că Grecia nu poate face față situației de una singură. Tocmai asta am spus. Am fost în insula Samos, în Grecia, am văzut cum stau lucrurile, am văzut cât de complicată e situația. Am fost de asemenea și în Italia, pe insula Lampedusa și am văzut și acolo cât de complicate erau lucrurile. De aceea spuneam că doar împreună, dând dovadă de solidaritate, ajutând Grecia. Grecia e o țară membra a Uniunii Europene, deci doar așa putem veni cu niște soluții. Însă trebuie să fie niște soluții uh, concrete, luate prin intermediul tuturor politicilor uh, europene și știu cu ce greutate se confruntă Grecia, domnule Papa Nicolau. Credeți-mă, e ca și cum aș fi și eu din țara dumneavoastră. Uh, Vă mulțumim, doamnă Crisbeck. Acum mă rog pe doamna Flotră să ia cuvântul în numele grupului Verzilor. Aveți cuvântul, doamnă Flotră. Cât timp? Un minut și jumătate. Nu e prima oară când vorbim despre acest subiect. Curtea de Justiție, CEDO, Agenția Drepturilor Fundamentale, organizațiile din societatea civilă, toată lumea la un moment dat a tras semnalul de alarmă. De altfel, și Comisia Europeană a auzit acest semnal de alarmă. Grecia a lansat un plan național privind azilul și migrația, însă să ne dăm seama că acum 1. Situația în centrele de detenție pe care le-am vizitat în Grecia e în continuare o insultă la adresa demnității umane. De la începutul anului, câteva zeci de persoane au murit la granița dintre Grecia și Turcia, încercând să traverseze râul Evros. ONG-uri, în momentul de față, în contextul de criză economică și socială din Grecia, constată uh, creșterea uh, atacurilor uh, rasiste. 73 de cazuri sunt în uh, Atena și în Patra. 18 polițiști au fost identificați. Deci vorba aici de 2011. E clar, e un context uh, preelectoral în Grecia și auzim auzim niște argumente exagerate, o politică anti-imigranți, uh, foarte xenofobă. Uh, da, se construiesc niște centre de detenție, însă ce se întâmplă e mai ales că această propunere pentru a-i parca pe imigranți și pe eventualii societăți de ozil care ar putea fi considerați bolnavi, deci o adevărată bombă pentru siguranța țării. Deci avem aici problema migranților și Uniunea Europeană trebuie să reacționeze cu valorile, cu instrumentele sale, cu principiul cooperării și solidarității. Și trebuie să le spunem statelor membre, în loc să amenințe Grecia cu uh, scoaterea din spațiul Schengen, ceea ce e scandalos. Deci în același timp statele membre regretă ce se întâmplă și sunt Uh, împiedicate să trimită înapoi în Grecia, uh, din cauza hotărârilor judecătorești, solicitanții de azil. Asta în conformitate cu regulamentul de la Dublin. Deci să nu uităm că există posibilitatea de a ne garanta principiile noastre fundamentale. Turcia acordul, acordul de readmisie comunitară. Acest acord cere egalitatea de tratament și aici avem niște standarde duble, deoarece nu există o perspectivă de dialog pentru liberalizarea regimului de vize cu Turcia. În momentul de față, Turcia primește mii de refugiați zilnic la granița cu Siria. Deci să nu mai trimitem uh, uh, problema de la o țară la alta, deci să asumăm, să ne asumăm această responsabilitate fundamentală pe care o avem. Vă mulțumesc. că Acum are cuvântul domnul Triandafilidis de la GUE. Odată cu domnul Triandafilidis se, va încheia, se vor încheia intervențiile în numele grupurilor politice. Dragi colegi, eu dau dovadă de suplețe, avem ceva timp la dispoziție, însă Vă rog să nu exagerați. Nu avem cum să ne depășim prea mult timpul, cu mai mult de un minut cam. Domnule Triandafilidis, aveți cuvântul. Mulțumesc. Situația migranților din Grecia oglindește situația generală. Inegalitățile politice, economice, discriminările, situațiile de exploatare, de intimidare, uh, sunt câteva elemente foarte des întâlnite. Vedem cum acești migranți care au nevoie de igienă, au alte nevoi. Deci mă refer și la cei care sunt deținuți și la cei care nu sunt deținuți. Sunt niște oameni care trăiesc într-o situație de excludere socială, devin victimele exploatării, victimele rasismului. Și în acest climat de campanie electorală vedem cum apar discursuri din ce în ce mai absurde. Migranții sunt țapii spășitori ai crizei, ai situației mizerabile în care se află Grecia. Acești migranți sunt prezentați ca fiind niște bombe cu ceas, ca fiind persoane bolnave, infectate, au loc operațiuni de curățire, de expulzare a persoanelor și în al doilea trimestru din 2011 au Exista 63 de cazuri de atacuri rasiste înregistrate cu uh, implicarea unor minori de altfel. Responsabilitatea e pe umerii autorităților elene, dar și a Uniunii Europene și sper că solidaritatea de care vorbea domnul ministru nu va fi doar un mesaj, ci va deveni ceva concret, pentru că acest ajutor să se îndrepte către această țară care din cauza situației geografice nu are cum să facă față acestui flux migratoriu al persoanelor care își caută o viață mai bună. E nevoie de o solidaritate generală. Nu e vorba aici uh, doar de asistență, ci și de înființarea unor uh, instalații, unor centre de primire. Europa trebuie să-și arate adevăratul chip. Europa trebuie să dea dovadă că e un spațiu de conviețuire pașnică și nu un spațiu al xenofobiei. E o cale dificilă și va trebui să facem multe eforturi. Asta e drept. Vă mulțumesc, doamna Holmeier, două minute. Ich darf an den Anfang meiner Worte zunächst einmal Pentru început, uh, permiteți-mi uh, să mulțumesc uh, biroul de susținere pentru azil care începe să acorde în mod eficient ajutor în Grecia și în special în acel domeniu pe care îl solicitaseră uh, colegii în intervențiile lor și anume în construcția unor uh, adăposturi corespunzătoare. Parlamentul grec a decis uh, cu câteva zile în urmă să se creeze și niște adăposturi suplimentare care să corespundă standardelor europene și să beneficieze beneficieze în acest sens și de susținere din uh, Europa. Acest lucru uh, și prin intermedierea EASO a Biroului pentru susținerea migrației. Eu cred că trebuie să fim conștienți de Uh, faptul că este o situație foarte dificilă și va trebui să vedem care sunt pașii concreți pe care vrem să-i întreprindem. Nu putem să cerem Greciei ca de azi pe mâine să reglementeze lucrurile uh, perfect, ci trebuie să cumpărim în mod realist posibilitățile. De aceea, cred că e util uh, și binevenit faptul că multe țări au renunțat să trimite înapoi în Grecia acest solicitanți de azil și sper că lucrurile să rămână așa și în viitor. Doamna comisar uh, spunea că această rețea uh, va trebui extinsă atunci când este vorba asta de politica în domeniul vizelor, chiar dacă E un domeniu dificil. S-ar pune poate să ne concentrăm doar asupra vizelor pentru studenți sau pentru oameni de afaceri, în special cu țările terțe unde mai există probleme, iar în ceea ce privește returnarea, ar trebui să convenim și asupra unei cooperări polițienești, pentru că aici este vorba de combaterea uh, crimei organizate, a celor care practică traficul de persoane. Și nu e vorba de uh, divergențe de fond pe care le avem cu Turcia și sperăm că Turcia este dispusă să coopereze uh, în domeniul polițienesc. Mulțumesc, doamnă Holmeier. Doamnă Holmeier, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Rubic. Da, aș dori să-i mulțumesc colegei Holmeier pentru că cred că a subliniat ceea ce aspecte pozitive și anume prin intermediul unui cartonaș albastru de sau unui card albastru de a integra migranții în Europa. E important uh, să vedem ce necesar de forță de muncă există în Europa pentru a putea integra aceste persoane și în procesul de producție. De aceea se impune o analiză pentru a vedea cum anume am putea integra acești oameni în Europa. Mulțumesc, domnule Rubic, doamnă Holmeier. Eu cred că și în cooperare cu acest birou pentru azil și cu autoritățile din Grecia vom putea identifica care dintre persoanele care au ajuns în Grecia ar putea eventual fi tra- trimise și în alte țări din Uniunea Europeană pentru că nu se mai pot întoarce în țara lor de origine și în al doilea rând pentru că dispun și de calificări și potențial care ne pot fi utile. Dar în esență, trebuie să-i ajutăm pe greci pentru a efectua o înregistrare mai rapidă, pentru a putea să-i ajutăm mai rapid astfel pe uh, solicitanții de azil și, dar în același timp să îi ajutăm să trimită înapoi în țările de origine pe cei care nu dispun nici de calificări și nici de întreptățirea de a solicita azil. Vă mulțumesc, are cuvântul acum domnul Druțas. Vă mulțumesc. În primul rând ar vrea să îi mulțumesc comisiei și doamnei Malmström, doamnei comisar, pentru faptul că a fost alături de Grecia în ultimii ani. să privim lucrurile în față. E o problemă care devine din ce în ce mai gravă. Liniștea și pacea socială sunt în pericol în Grecia. Avem, există și o problemă legată de condițiile de igienă și în același timp avem o problemă de fond. O problemă a fondurilor, mă scuzați, care trebuie folosite pentru a ajuta străinii, între ghilimele. E drept, în trecut Grecia n-a făcut ce trebuia să facă și acum avem imaginile pe care le vedem în regiunea Evros, de care grecii cu siguranță nu se mândresc, însă e o problemă care privește întreaga Europa. Cred că suntem cu toții de acord în această privință. Permiteți-mi să vă spun că, deși mă simt uh, impresionat de generozitatea Europei, Uniunea Europeană încă nu a făcut esențialul pentru a avea o adevărată politică de azil la nivel european și lansez un apel Comisiei și Consiliului să lanseze cât mai repede procedurile pentru a înlocui sistemul Dublin 2 cu un sistem solidar între statele membre. Trebuie să ne confruntăm aici cu problema anumitor state membre care nu se gândesc decât la interesul propriu. Chiar dacă Grecia ar reuși să absorbă toate fondurile europene, tot n-ar putea face față fluxurilor migratorii. Să nu uităm că 90% din migrații care intră în Europa trec prin Grecia. Și permiteți-mi să închei spunându-vă următorul lucru. Grecia se află într-o fază de campanie preelectorală. Acesta este adevărul, iar problema imigrației nereglementate, e exploatată mai ales de partidele extremiste. Există foarte mult populism în Grecia și unii uh, îi manipulează pe cetățeni, se folosesc de temerile lor, deci de aceea lansez un apel către toată lumea să fim cu toții vigilenți atunci când vorbim despre această uh, problemă, mai ales în această perioadă delicată. Aveți o întrebare? Domnul Hrisogelos. Ați participat la guvernul anterior și aș vrea să știu care e procentul de fonduri absorbite. Mă refer la cele 309 milioane de euro trimise de Uniunea, de Uniunea Europeană. Ați vorbit aici de faptul că Grecia nu poate face față costurilor, însă există fonduri care nu au fost absorbite. Există fonduri care erau destinate uh, repatrierilor voluntare. Există 3.000 de cereri, de astfel de cereri. Aș vrea să știu la câte cereri s-a dat curs și în ceea ce vrește solicitările de azil, câte au fost prelucrate și câte și cât solicitanți de azil au obținut acest statut în Grecia, statutul de solicitant de um, azilant. Domnul Druțas, nu cred că ar trebui să discutăm și în Parlamentul European despre această problemă. E vorba de o problemă de politică internă în Grecia. E o întrebare pe care trebuie să o faceți guvernului elen și Comisiei Europene, care cu siguranță vă va furniza toate informațiile. Domnule Hrisogelos, aveți cuvântul, încă un minut. Grecia vedem cum Problema fluxurilor migratorii um, are anumite trăsături specifice. Acum 20 de ani Grecia era o țară din care se emigra, nu era o țară care primea imigranți. Suntem de asemenea în apropiere de o zonă sensibilă, suntem o țară care avem o frontieră foarte foarte mm, lungă din punct de vedere geografic. Deci mă întreb dacă Germania, Austria sau alte țări ar fi fost la fel de puternice fără migranți. Deci eu cred că ar trebui să punem capăt uh, tuturor uh, comportamentelor xenofobe. Trebuie să îi izolăm pe extremiști, deoarece aceștia nu ne ajută să soluționăm problema. Nu expulzările, nu construcția unor uh, ziduri ne vor ajuta și nici centrele de detenție. Aici e vorba de o încălcare flagrantă a drepturilor omului și de aceea trebuie mobilizate organele de menținere a ordinii și costurile sunt enorme. Există soluții viabile, realiste, care pot fi promovate de Grecia în colaborare cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană trebuie să se confrunte cu această situație. Cu toții suntem implicați. Vorbim aici de centre de primire, de centre de screening, ar vorbim și de repatrierea voluntară. Toate acestea ar putea fi niște soluții. V-ați depășit timpul alocat, domnule Hrisoghelos, vă mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului Busutil. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și domnul Trantafilidis, consider că Grecia arată simptome europene în materie de imigrație. ca și alte țări europene, Grecia e o țară de tranzit, nu o țară de destinație. Acest lucru este important de precizat și spun încă o dată, Grecia e o țară de tranzit. Cei care merg în Grecia nu vor să rămână acolo, ci vor să ajungă în alte țări europene. E vorba mai ales de țări din nordul Europei. Asta înseamnă că frontiera externă a Greciei și numărul de imigranți care vin în Grecia nu sunt o problemă grecească, ci o problemă a Uniunii Europene. Și Malta, țara mea, este într-o situație similară. Lampedusa, de exemplu, acolo au sosit 60.000 de oameni. Nu vor să rămână acolo. Prin urmare, trebuie să găsim o metodă concretă de a rezolva această problemă comună a Europei, de a găsi o rezolvare comună. Propunerea Consiliului de revizuire a regulamentului Dublin nu este suficientă, încă suntem foarte departe de un acord. De asemenea, consider că și concluziile Consiliului în materie de solidaritate, chiar dacă merg în direcția cea bună, nu sunt încă suficiente. Toată lumea trebuie să înțeleagă că problema este una generală europeană. Dacă nu înțelegem acest lucru, nu o să găsim o soluție. Mulțumim, domnule Busutil. Doamna Fayon, un minut. Bine, este Θα δώσω Domnul, Papa, doamna nu e aici. Vă mulțumesc. Aș vrea să vă spun că poporul grec e un popor primitor. Noi respectăm drepturile celor care ajung la noi. Însă auzind comentariile făcute aici și condamnările aduse Greciei, mă gândesc că drepturile acelei familii, acelei persoane care a omorât, care a fost ucisă înainte să dea naștere, au fost implicați acolo niște străini. Atunci când nu se dorește ca cineva să intre la tine, închizi ușa principală, nu doar fereastra. Și cred că ar trebui să, să aplicăm aceeași politică. Casa noastră e Uniunea Europeană, iar granițele sunt ușile noastre, iar Frontexul vă va spune că granița dintre, Fru, dintre Turcia și Grecia e granița unde intră cei mai mulți imigranți ilegali. Și avem resursele pentru a ne controla mai bine frontierele, însă în același timp ar trebui să-i cerem Turciei să nu da dovadă de un nivel atât de ridicat de toleranță față de traficanții care exploatează situația și care îi uh, duc pe uh, imigranți uh, pe teritoriul Turciei. Persoanele care solicită protecție internațională ar trebui să beneficieze de un tratament mai drept. Și mă refer aici, bineînțeles, la regulamentul Dublin 2. Există mai multe probleme, e drept, însă cred că vă înșelați. Doamna președinte, vă mai dau câteva secunde, însă vă rog să citiți mai rar, deoarece interpreții nu pot ține pasul cu dumneavoastră. Dragi colegi, în țările dumneavoastră nu intră 400 de migranți zilnic, astea sunt datele Frontex și acestea sunt datele în funcție de arestări, deci cifra e și mai ridicată. Avem cazul Actual suntem în plină campanie electorală și auziți la dumneavoastră în țări propuneri extremiste cum ar fi cea de a mina, practic, această frontieră? Deci eu vă rog să faceți câteva eforturi și să înțelegeți situația. Doamna Boscurt are cuvântul. er Mulțumesc, doamnă comisar. Am înțeles că Grecia intenționează să îi ducă pe acești uh, emigranți în lagăre de primire, asta din uh, motivul că ar putea fi purtătorii unor boli. Se vorbește de asemenea de curățirea străzilor. Există tendințe xenofobe care sporesc Grecia în momentul de față nu îndeplinește obligațiile legale pentru primirea emigranților, iar persoanele sunt uh, adăpostite sau închise pentru că nu sunt sănătoase. Este un fel de cerc vicios și aș dori să știu dacă se folosesc acum bani de la Uniunea Europeană pentru a închide oamenii în loc de a-i uh, ajuta, pentru că trebuie să combatem xenofobismul. Vă mulțumesc. Încep acum intervențiile cash DI, intervențiile spontane. Îi dau cuvântul doamnei Băsescu. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Conform statisticilor autorităților de la Atena, 90% dintre imigranții ilegali din 2011 au intrat în Uniune prin Grecia

Trebuie găsită o soluție. Peste 50.000 de migranți în situație nereglementară ajung în Grecia anual. E vorba de un număr foarte ridicat de persoane. Acești oameni încearcă să fugă din țările lor, mulți fug de persecuții, de mizerie, uh, de sărăcie și ar trebui să se bucure de un tratament uh, uman în Grecia. Însă de una singură Grecia nu poate să țină pieptul unui astfel de flux migratoriu. Așa cum au spus mai mulți colegi, 90% din migranții legali care încearcă să intre pe teritoriul Uniunii Europene intră prin Grecia și conform regulamentului Dublin 2, aceste persoane rămân blocate în Grecia. E clar, avem aici problema unor imigranți aflați în situație nereglementară, avem și problema solicitanților de azil. Aceste solicitări nu sunt uh, prelucrate foarte rapid, însă e inutil să compari Grecia cu alte țări în ceea ce privește condițiile de recepție și de tratament, deoarece problemele nu pot fi comparate. Problema migranților din Grecia nu va fi soluționată decât dacă vom putea uh, vedea lucrurile din perspectiva europeană. Vă mulțumesc, doamna Keller are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, problema din Grecia este una europeană și trebuie să găsească, să se găsească o soluție europeană prin modificarea Dublin 2 și prin investirea de bani în sistemul de azil din Grecia. Dar banii trebuie să fie cheltuiți în Grecia, la nivel grec și de acolo o grămadă de probleme când e vorba de, de punere în aplicare. Am văzut asta și din raportul recent privind Grecia. Am văzut că doar s-au, s-au recrutat doar 11 persoane din 700 uh, cât trebuiau să fie recrutați. Biroul respectiv funcționează doar sâmbătă dimineața și asta iarăși ridică probleme. Condițiile de detenție s-au îmbunătățit pentru că a scăzut numărul celor deținuți acolo. Pe ansamblu, sunt încă foarte multe probleme și mai ales acum în campania electorală, migranții sunt uh, folosiți ca o armă în lupta politică. Nu, trebuie să ajutăm pe acești oameni, să le dăm posibilitatea unei vieți decente în Europeană. Nu trebuie să-i lăsăm singuri pe greci să se descurce, ci cu toții avem un rol de jucat. Obermeier. Domnul Obermeier? Danke, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu înțeleg ceva din discuția de astăzi. Pe de o parte, modul în care Comisia uh, dorește să pună acest lucru sub curatela uh, Curții Europene pentru Drepturile Omului, care uh, spune că solicitanții de azil trebuie trimiși înapoi în țara de primă intrare. Problema arată că situația nu se uh, modifică. Granița este uh, penetrabilă, Turcia nu este dornică să coopereze, are probabil anumite solicitări financiare. Mă întreb de ce nu am putea recunoaște că ar trebui să luăm aici măsuri uh, singulare pentru că nu trebuie să uităm că și populația din aceste regiune are dreptul să fie ascultată și să fie protejată. Vă mulțumesc. Ultima intervenție la CashDI e din partea domnului Iacolino. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Și anul trecut am avut o astfel de dezbatere și discutam aceleași lucruri. nu n-am făcut uh, niciun progres. Sigur, acum Grecia este centrul atenției, acum un an problema era în Lampedusa, când au venit 60.000 uh, de oameni acolo. Acești migranți vin în Italia, la fel cum vin și în Grecia și în Malta, nu pentru că vor să rămână în Italia, nu. Vor să ajungă în alte țări europene. Deci răspunsul este mai multă Europa, mai multă solidaritate și aș sugera doamnei comisar să deschideți negocieri care să vă permită să interveniți pentru perioada 2014-2020 trebuie să acționăm aici și spun același lucru și Consiliului. Fiți mai activi. Dați-le un imbold statelor membre care nu acționează suficient de rapid. Mulțumim, domnule Iacolino. domnul comisar Malmström, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru dezbaterea pe care am avut-o aici. Grecia trebuie să facă urgent o serie de lucruri. Trebuie să lucreze la planul de măsuri pentru a crea condiții de primire adecvate care să permită triajul și uh, tratarea persoanelor respective cât mai repede posibil. Trebuie să rezolve problema celor din zona Evrus, pentru că acolo, mai ales copiii și alte categorii vulnerabile, se confruntă cu probleme serioase. Frontierele trebuie să fie mai bine protejate. Trebuie să existe un sistem de repatriere a acestor, a persoanelor care, sigur, respectă cerințele respective. E nevoie de un sistem administrativ care să permită utilizarea fondurilor disponibile. Sunt sute de milioane de euro disponibili, însă acești bani trebuie să fie folosiți de autoritățile grecești. Și sunt convinsă că se pot face foarte multe pentru a accelera procedurile și a reduce birocrația aici. S-au făcut progrese peste tot, dar e nevoie de progrese și pe viitor. Și din toate aceste puncte de vedere vom continua să, să ajutăm Grecia. Am pus fonduri la dispoziție, banii sunt acolo, suntem dispuși să lucrăm mână în mână cu autoritățile grecești. Mulți dintre dumneavoastră ați ridicat problema personalului din Grecia și, într-adevăr, vom încerca să facem ceva și în acest punct de vedere. Europolul participă, încearcă să stăvilească traficul. Sunt acolo experți din statele membre și din partea Comisiei Multe organizații importante sunt acolo, IOM, Organizația Națiunilor Unite, Biroul Națiunilor Unite pentru Refugiați. Încercăm să sprijinim Grecia în negocierile cu Turcia, pentru ca și Turcia să-și asume o răspundere mai mare. Încercăm să ajutăm și Turcia în materie de reforme administrative și cu fonduri care să le permită să-și asume răspunderi suplimentare. Deci se fac progrese. Suntem dispuși să oferim ajutor. Nimeni nu neagă dificultățile enorme cu care se confruntă în prezent Grecia. Situația economică e cumplită, mulți oameni suferă în Grecia în prezent. Știm asta. În același timp, știm că din cauza poziției geografice pe care nu poate schimba nimeni, Grecia este deschisă fluxurilor migratorii care sigur au ca țintă alte țări europene. Deci chestiunea este una generală europeană și vom continua să oferim ajutor noi Comisia, Consiliul, cu toții vom lucra la oaltă. Nimeni nu se așteaptă ca schimbările să se facă peste noapte. Va dura. Însă avem nevoie de progrese permanente și constante și asta, asta putem face numai în parteneriat și numai asigurându-ne că uh, autoritățile grecești își fac la rândul lor datoria pe deplin. Vă mulțumesc pentru această discuție, vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră și, doamnă președintă, după cum spuneam, sunt sigură că vom mai discuta de această temă. Mulțumim, domnul comisar Malmström. Acum, din partea Consiliului, dau cuvântul domnului ministru Bitskov. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu există îndoială că și în această dezbatere s-a demonstrat cât de importantă este această tematică pentru noi toți. Este vorba de o situație în Grecia care trebuie neapărat discutată în ceea ce privește solicitanții de azil pentru ca Grecia să poată fi ajutată. Așa cum a spus pe bună dreptate doamna comisar Malmström, Grecia mai trebuie să facă multe în această privință. În același timp, este important să ne gândim cum anume putem uh, să oferim ajutor în practică și să dăm dovadă de solidaritate poate și față de alte state membre care se confruntă cu presiuni similare. Trebuie să ne ajutăm reciproc în Uniunea Europeană și e nevoie și de un mecanism național pentru ca fiecare stat membru să poată face față unui flux migratoriu neașteptat Trebuie să ne implicăm, să ne angajăm ca pe viitor să nu mai apară astfel de probleme în alte țări și să oferim susținere uh, cât de se poate de curând atunci când apare o astfel de criză. Sigur că dorim să prevenim acolo unde se poate. Asta este situația, dorim și în continuare să ne asigurăm că Grecia va beneficia de sprijin, că Grecia va dispune de un sistem corect și judicios de procesare a celor de azil și, și cooperarea din cadrul Dublin trebuie să funcționeze bine. Aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere și mă bucur că am putut să ascult astăzi diferitele opinii. Această dezbatere trebuie purtată, este o mare provocare pentru Grecia, dar în același timp este o mare provocare și pentru colaborarea noastră europeană. Mulțumesc tuturor pentru o dezbatere foarte constructivă. Dragi uh, colegi, se încheie aici uh, sesiunea, se întrerupe, va rela lucrările mâine la ora noastră.